Bien, si les principaux protagonistes sont là. Dacă au sosit uh, protagoniștii principali, vom putea relua lucrările noastre. În privința hotărârilor coordonatorilor, ați priceput. Coordonatorii nu sunt aici, deci nu s-a ținut nici reuniunea. Trecem acum la normele de performanță în materie de emisii pentru autoturismele noi și vehicule utilitare ușoare. Vom asculta cu mare interes și atenție raportoarea noastră. Uh, Comisia ENVI este competentă pe fond. Raportoarea este doamna Revodalon. Cristin, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avizul propus astăzi respectă logica comisiei, ducând-o la bun sfârșit, cu alte cuvinte, consolidând obiectivele și restabilind uh, principiul bonus-malus. Consider că parametrul de utilitate trebuie înlăturat, pentru că acesta nu face decât să complice legislația, încurajând vehiculele mai uh, grele și mai poluante. Trebuie să avem cât mai multe vehicule cu emisii scăzute sau zero în respectarea neutralității tehnologice, dar trebuie ca și competitivitatea să fie încurajată, pentru că altfel mâine piața europeană va fi invadată de uh, constructorii asiatici și mai robuste trebuie să fie aceste vehicule, iar um, testele în condiții reale de condus trebuie să devină regulă iar um, testele doar la țava de eșapament nu mai sunt satisfăcătoare. Trebuie stabilită o metodologie de calcul pentru toate emisiile pe tot parcursul vieții vehiculului respectiv. Așa cum s-a spus încă din 2004. Obiectivele intermediare pentru 2025 trebuie neapărat să fie păstrate, pentru că doar astfel uh, sectorul auto va putea să se înscrie pe această uh, cale a reducerilor de emisii. Altfel, nu o să avem standarde de CO2 pentru 2020 și 2030. Ori acest lucru, dată fiind urgența climatică, este inimaginabil. Evident, asta presupune o transformare de foarte mare amploare a sectorului. Considerăm că abordarea Comisiei este, merge pe calea cea bună. Avem nevoie de o legislație coerentă cu uh, strategiile pentru carburanții alternativi, dar și cu planul de acțiune pentru baterii, care este așteptat în data de 16 mai. Va trebui să lansăm și o activitate care să vizeze însoțirea lucrătorilor pentru că, da, se vorbește despre crearea de locuri de muncă nete, dată fiind noua mobilitate, dar în uzine sau la producătorii de echipamente auto, situația va deveni dificilă. Europa trebuie să gândească orientat către viitor și să fie proactivă vis-a-vis -vis de acești lucrători, dar și vis-a-vis -vis de viitorul său industrial în domeniu. Vă mulțumesc, domnule președinte, aștept cu mare interes să-i ascult pe raportorii din umbră. Mulțumesc, bai, ați fost foarte concisă, doamnă raportor, felicitări. Domnul Salini deschide balul din partea PPE. Aveți cuvântul. La, le, eu la fortuna de essere relatore. Am uh, norocul să fiu raportor pentru PP la acest dosar, atât la Tran cât și la ITRE. Um... Ehm, ci sono mm, mm, diversi elementi su cui sarà necessario. Există mai multe elemente în legătură cu care va trebui să găsim uh, un punct uh, intermediu, deoarece punctele de pornire sunt diferite de cele ale noastre și ale raportare. Am avut și o discuție la ITRE. Există anumite elemente care ne liniștesc deja. În primul rând, faptul că, din punctul nostru de vedere, este abordat așa cum trebuie chestiunea neutralității tehnologice. E o abordare foarte coerentă și fidelă, aș zice o față de acest criteriu al neutralității tehnologice. Și vorbesc aici de propunerea cu privire la schema de corecție se ține cont de contribuția pe care o pot aduce combustibilii alternativi pentru a atinge obiectivele generale stabilite în cadrul acordurilor de la Paris și pe care le semnalează și Comisia. Însă, în ceea ce privește revizuirea obiectivelor intermediare, propunerea Comisiei 15% până în 2025 și 30% până în 2030, deci e punctul de pornire al raportoarei. Din punctul meu de vedere, e excesiv. Și ca și cu alte ocazii, eu cred că riscăm aici să facem presiuni uh, exagerate asupra sistemului și să producem efecte um, care ar uh, distorsiona producția industrială. Deci nu trebuie să se refuze posibilitatea de a atinge obiectivele uh, prefigurate în acordurile de la Paris. Vă dau exemplu. Cum știți, în 2017 achiziționarea de automobile pe motorină a scăzut cu peste 4%, însă achiziționarea de mașini pe benzină a crescut cu 4%, deci efectele asupra mediului sunt negative, poluăm mai mult. Procesele de schimbare, mai ales când obiectivul final e corect, e bine, aceste procese de schimbare trebuie abordate în mod realist și coerent. Dacă distrugi un sistem industrial cu, stabili niște obiective pe care nu le poți atinge, nu faci decât un lucru, să uh, faci rău societății civile. Deci gradualitatea propusă ar trebui să-i permită factorului de decizie politic să uh, le permită cetățenilor să ajungem la niște rezultate corecte definite în acordurile de la Paris. Deci asta ar însemna că am avea o filieră de producție, deci de la mici furnizori din industria auto, încolo, care peste câțiva ani vor trebui să producă ceva care practic nu va mai putea fi comercializat, însă între timp consumatorii nu vor accepta provocarea. Consumatorii oricum vor dori să cumpere mașinile cele, automobile cele mai ieftine. Deci de-aia e important să găsim o coerență, un echilibru și punctul de plecare sugerat de comisie e cel care ne permite să facem acest lucru și le-aș sugera colegilor să-și recalibreze cât mai mult uh, exigențele. Nu putem uh, trăi într-o lume perfectă. Trebuie să ne dăm seama că aici e vorba de acompanierea unui proces de dezvoltare durabilă. Mulțumesc, domnule Salini, pentru ECR, ECR domnul Toșanovski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi și mie să spun că abordarea doamnei raportor este una marcată de realism și de spirit de constructiv. Mi-e foarte pe plac abordarea dumnea ei. Vă rog să aveți mare grijă în ceea ce privește presiunile la adresa sectorului industrial și la adresa economiei. Evident, trebuie să avem foarte grijă și în ceea ce privește criteriile. Multe din acestea trebuie consolidate, bineînțeles. În ceea ce privește propunerea Comisiei pentru CO2, Cred că propunerea raportoarei merită discutată, pentru că e o bază bună de pornire a discuțiilor. Cred că se poate ajunge la o soluție de compromis foarte bună. Sunt mm, foarte de acord cu doamna raportor în ceea ce privește neutralitatea tehnologică. Într-adevăr, aceasta trebuie apărată, trebuie ocrotită. atunci când uh, politicienii au uh, hotărât ei prea mult în ce direcție a trebuit să o apuce tehnologia, consecințele mm, au fost uh, negative și foarte însemnate. Da, cred că mm, conceptul de neutralitate tehnologică trebuie păstrat, chiar dacă unele sisteme ar putea fi preferabile vis-a-vis -vis de altele. Da, există și uh, hidrogenul și gazul uh, natural lichefiat, într-adevăr, dar deocamdată nu știm încotro se va îndrepta lumea din acest punct de vedere. Cine știe, poate vor apărea alte soluții inovante pe viitor. Mm, poate și bateriile se vor uh, dezvolta într-o direcție absolut neașteptată lucru care ar putea să schimbe întru totul regulile jocului. În ceea ce privește agenția, aici, iarăși, trebuie să avem foarte mare grijă. Discuțiile trebuie să fie foarte prudente, tocmai pentru a evita povara administrativă exagerată. În mare vorbind, propunerea doamnei raportor mi se pare foarte bună, este și realistă, și rațională și, da, probabil că vor mai rămâne unele chestiuni care vor fi rezolvate prin intermediul amendamentelor, dar încă o dată salut acest raport pe care îl consider excelent. Vă mulțumesc, domnule Toșanovski, pentru ALDE, domnul Radoș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Transportul rutier uh, reprezintă cam 22% din emisiile de dioxid de carbon și din 1990 uh, încoace acest, uh, această pondere a tot crescut. Autoturismele reprezintă 73% din ponderea totală a emisiilor din transporturile rutiere. Iată cât de important este obiectul acestei directive. Deci sprijin logica de bază a acesteia. Însă, în ceea ce privește sporirea obligațiilor vis-a-vis -vis de statele membre, în ceea ce privește furnizarea de date legate de condițiile reale de conducere. Acesta mi se pare extrem de important și le sprijin întru totul. vehiculele cu mai mult de 0% emisii ar trebui penalizate. Eu cred că nu se subliniază într uh, suficient de mult uh, importanța uh, combustibililor alternativi și de nouă generație și, în general, a combustibililor uh, cu emisii mai scăzute. Deci eu sprijin propunerile care merg în direcția includerii acestor uh, carburanți. pentru că astfel propunerea de față va merge mai bine mână în mână cu alte acte legislative din domeniu. Amendamentele pe care le vom propune noi vor viza o mai bună legătură între directivă și uh, regulament. În ceea ce privește mm, obiectivele ambițioase ale raportoarei, și anume detectarea până în 2019, eh, până în 2019, toate mm, vehiculele să fie cu zero emisii. Da, repet, e vorba despre un obiectiv foarte ambițios și reducerea mm, eh, cu 20% și 20 pentru vehiculele ușoare și 25% pentru autoturisme până în 2025. și uh, apoi tranșe superioare de reducerea emisiilor pentru viitor, suntem dispuși la discuții. Domnul Dalonder, vă mulțumesc, vorbesc în numele lui Bas Ecout, care nu poate fi alături de noi astăzi. Da, Europa vrea să fie lider în lupta împotriva uh, schimbărilor climatice, dar evident trebuie să apere și interesele sectorului industrial uh, european. California, China și Japonia ne cam iau înainte. Pentru a menține competitivitatea pe termen lung a Europei sunt multe de făcut și propunerea Comisiei este insuficientă. Noi credem că este nevoie de ambiții mai mari și mai compatibile cu acordul de la Paris. Emisiile pentru autovehicule ar trebui să, scap, să, să ajungă la 45% pentru 2025 și apoi să crească ponderea aceasta la reduceri de 75% până în 2030. La o primă privire poate părea prea radicală, dar totuși E vorba despre ținte pentru noile mașini, puse pe piață. Deci eu cred că este fezabil. Volvo tocmai a anunțat că până, că până în 2025 are de gând ca flota de mașini electrice a sa să se ridice la 50% din flota întreagă. Trebuie să încurajăm astfel de acțiuni îndrăznețe. Trebuie să încurajăm investițiile în infrastructura pentru mașini electrice, trebuie facilitată tranziția către mobilitatea cu zero emisii. Astfel, se va asigura o certitudine a investițiilor în aceste infrastructuri. În concluzie, vrem să oferim posibilitatea apariției de investiții în noile tehnologii uh, și noile competențe. Sunt convins că economia noastră ar avea extrem de mult de câștigat, astfel încât Europa să uh, redevină lider în ceea ce privește mașinile viitorului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chilonen are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Întâi și întâi țin să mulțumesc din suflet raportoarei pentru um, combinația foarte deșteaptă de diverse elemente pe care Dumnezeu o introduce în uh, proiectul de aviz. Evident, textul poate fi chiar îmbunătățit pe aici, pe acolo și cred că trebuie să evaluăm cu foarte mare grijă tehnologiile aflate deja în utilizare și cele ale viitorului, să discutăm și despre carburanți. Deocamdată eu aș vrea să verificăm mai mult ce înseamnă ciclul de viață al uh, autovehiculelor. Să vedem la ce emisii se ridică acum, dar pe tot parcursul uh, vieții autovehiculelor, uh, de la uh, etapa de construcție, ce fel de um, energie este folosită pentru construirea acestor autovehicule și apoi câtă energie folosesc pentru a funcționa, care sunt sursele de energie folosite, etc. De asemenea, mă interesează și uh, posibilitatea carburanților pe bază de deșeuri. Și uh, de ce nu să vedem ce se întâmplă și cu combustibilii pe bază de parafină. și uh, în privința mașinilor electrice să aflăm mai multe în ceea ce privește întregul ciclu de viață al acestor autovehicule. E clar că trebuie ca gama de alegere să fie cât mai mare în ceea ce privește autovehiculele curate. Dar încă o dată felicitări, doamnă raportor. Și aștept cu nerăbdare să continuăm uh, activitatea în echipa de raportori. Mulțumesc, doamne Kilonen. Domnul Co are cuvântul acum. Stimată doamnă raportor, stimate Cristin, mulțumesc mult pentru acest raport. Pe anumite puncte, din păcate, cred că se merge prea departe și sunt puncte pe care vreau să le ating acum. În primul rând, nu avem nevoie de o agenție europeană pentru supravegherea traficului rutier. În ceea ce privește omologarea de timp, negocierile ne-au arătat clar că nu ne dorim să existe o asemenea agenție în Uniunea Europeană și nu e bine că ne ocupăm din nou de această temă. Apoi, în al doilea rând, ca înainte, sunt și acum convins că ca obiectiv pentru 2030 e bine, însă nu trebuie să avem uh, obiective pentru 2025. Sunt convins de acest lucru nu doar pentru siguranță în domeniul industriei, ci și pentru că trebuie, da, să fim ambițioși, însă să avem obiective și realiste și să ne fie foarte clar care sunt punctele de, de la care plecăm. Comisia Europeană are obiective ambițioase care nu trebuie să fie acum și mai ambițioase. Comisia ar trebui să aibă un sistem de stimulente în loc de, de pedepse. E un lucru foarte important și e foarte clar că trebuie ca pe viitor să avem motoare cu emisii scăzute. Însă în ceea ce privește măsurile concrete, trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce se utilizează în acest moment, ce fel de combustibil și cum sunt folosiți nu trebuie să fie arătat cu degetul spre motoarele cu ardere, pentru că și acestea pot să devină mai eficiente, au un asemenea potențial. Ca și înainte, sunt de părere că trebuie să fim neutri din punct de vedere tehnologic în măsurile în care le propunem, un lucru pe care l-am auzit, și apoi trebuie schimbat și, schimbat și felul în care se măsoară dioxidul de carbon, pentru că ceea ce se utilizează acum nu poate fi, fi salutat. Cu cât vor uh, deveni mai scumpe masi- mașinile, cu atât vor rămâne cele care poluează foarte mult pe străzile noastre. Mulțumesc! Merci, Cor. Vă mulțumesc, domnule Koch. Domnul Piper are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sprijin toate cele spuse de domnul Koch în legătură cu Agenția pentru Supraveghere Rutieră. Pot să o susțin doar dacă va avea, își va avea sediul în um, zona unde mi-au electoratul. Dacă nu, nu. Altfel, să ascultăm argumentele date de colegul meu, domnul Koch cât um, despre cele spuse de vers, într-adevăr, Trebuie, trebuie să știm că Volvo e încă singurul producător de auto care, auto care nu are automobile electrice. Trebuie încurajate și celelalte companii să facă la fel. Despre raport, observație. Cred că aceste obiective uh, și sancțiunile care sunt prevăzute, ei bine, cred că se merge mult prea departe și voi folosi un singur argument să vă conving. Dacă într-adevăr ne dorim să se treacă atât de brusc spre electromobilitate, asta înseamnă, în Germania, da, avem automobile electrice, însă Însă energie electrică care funcționează aceștia vine în 45% din energia pe bază de cărbune. Și atunci unde mai e acest mare câștig pe care ni-l dorim prin aceste măsuri care sunt atât de stringente și astfel încât să ajungem la țelurile propuse? Eu mă gândesc la acest nou lanț de valori care, și ceea ce se întâmplă cu noile energii regenerabile. Totul trebuie să țină pasul cu ceea ce ne-am propus noi aici pentru că dacă nu, atunci ne întindem singuri o capcană și vom obține exact opusul la ceea ce ne-am propus inițial. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pipor! Doamna de Monte. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc, doamne raportor, pentru munca dumnea ei. Eu cred că e coerent să vrem un rezultat pentru anul 2020, 2030 când vorbim despre reduceri. Ambiția noastră trebuie să țină cont de comportamentul cetățenilor uh, în momentul în care achiziționează un automobil, deci să ținem cont de faptul că piețele europene sunt foarte diferite între ele. În unele state membre va fi posibil să se activeze un uh, sistem de stimulare, în timp în, în alte state membre uh, nu se întrunesc condițiile pentru a face așa ceva. Din punctul meu de vedere, ar fi bine ca la jumătate de parcurs să se facă o evaluare, să avem un cadru clar în ceea ce privește circulația vehiculor pe carburanți uh, alternativi și asta în lumina schimbărilor tehnologice. Deci, pe, în funcție de numărul de automobile în circulație, din momentul respectiv putem uh, stabili niște obiective. Acum, în ceea ce privește comparația între camionetele pentru transportul comercial și vehiculele care transportă persoane. În un sector, cele două sectoare sunt foarte diferite între ele, deci trebuie făcută o diferențiere, cred eu. Merci, Madame Demonte. Monsieur Kramer. Mulțumim, domnul Kramer. Mulțumesc, îi mulțumesc și doamnei raportor și, cum spunea și domnul Radosav, uh, traficul e responsabil cu cele mai multe emisii. E singurul sector unde din 1990 au crescut emisiile pentru că a fost un sector ignorat în întreaga discuție legată de climă. Odată cu scandalul diesel, lucrurile s-au schimbat. Însă greșiți, pentru că spuneți că dieselul, că motorina ar fi mai bună decât benzina. Acum 30 de ani ar argumentul în Germania era că um, motorina a fost uh, mai puțin accizată în Germania. Și atunci ce s-a întâmplat? Mașinile au devenit mai mari, mai grele, cele pe motorină, așa că vedem că bilanțul pe care îl putem face acum e unul negativ după 30 de ani. Există în continuare emisiile de particule fine și noxele. Uh, de, uh, rețet ni, spu, ni s-a spus că 6.000 de decese sunt premature pe an și asta din cauza noxelor. Asta înseamnă că în Germania noi subvenționăm acum aceste decesuri de 6.000 de oameni pe an prin aceste subvenții acordate motorinei. Și asta cu toate că știm că a existat acest scandal Dieselgate, totuși nu s-a schimbat nimic. Rămân aceste subvenții date de stat, chiar dacă este foarte clar că situația e una foarte proastă. Apoi, companiile care au de câștigat de pe urma acestei subvenții la motorină și ele își doresc să se termine cu ea pentru că nu pot să fac, fac facă față concurenței. Un al doilea punct și eu sunt pentru neutralitate tehnologică. Nimeni nu știe în ce se va întâmpla peste 10 ani, care dintre celule va fi utilizată, ce, nu știe nimeni încă și cum se vor dezvolta mașinile în continuare. De aceea trebuie să avem o privire de ansamblu pe termen lung. Trebuie să ne gândim la producție, la utilizare și la reciclare. Toate acestea sunt foarte importante. Ne gândim care sunt cele mai bune și ca să alegem soluția cea mai bună, trebuie să vedem, să luăm decizii foarte bune și să ținem cont de acest ciclu de viață cred că toate tehnologiile sunt unele bune și îi dau dreptate domnului Piper. În Germania ne bucurăm că avem un mixul energetic foarte multe energie regenerabilă. Dar apoi, de unde vine acest curent care e utilizat acum? Vine din priză? Bineînțeles că există aceste centrale nucleare care sunt, nu sunt ecologice deloc și sunt folos, e folosit curentul produs de ele pentru mașinile ecologice, electrice. Un alt punct pentru domnul Koch, 2030 și nu 2025. Cunoaștem această discuție. Obiectivele pe termen lung întotdeauna sunt minunate, însă dacă nu facem un prim pas, atunci cum mai facem al doilea și al treilea? De aceea avem nevoie de obiective pe termen scurt. Ne putem întreba cât de ambițioase să fie, însă e clar că e nevoie de timp și acum să le mai dăm timp celor din industria auto care vedem că au furat timp, atâta timp prin uh, escrocherile pe care le-au făcut până acum. Ar fi un semnal greșit transmis de Parlament să le mai acordăm timp, pentru că am văzut ce s-a întâmplat și s-a întâmplat numai în SUA și vedem că în Germania și în Europa ce s-a întâmplat cu acest scandal. De aceea e nevoie neapărat și de obiective pe termen scurt, astfel încât să reparăm greșelile trecutului. Mulțumesc! Merci, Monsieur Kramer. Je me suis inscrit en dernier sur Mulțumim. Aș avea câteva reflexii de făcut. În ciuda faptului că a sporit performanța de mediu automobilor în ultimii 15 ani, de când tot luăm măsuri, deci emit acum mai puține emisii, un mai, control mai bun în ceea ce privește emisiile, deci în ciuda acestui fapt situația s-a degradat pentru că a crescut numărul de mașini care sunt în circulație. Il y a plusieurs paramètres dans les phénomènes d'aggravation. Il y a effectivement la performance există clar performanța brută globală. De vehicule, il y a aussi un certain nombre de problèmes sociétaux. Există și o serie de probleme de societate, de uh, comportament. E ceva ce ne vizează. De pildă, emisiile. Pragul de emisii, 80 de uh, micrograme pe kilometru. Nu i tot una câte persoane circulă în automobilul respectiv. Una e să fie o persoană sau patru. Deci e vorba de calculul emisiilor pe persoane calculate la kilometru. Dacă merg tot timpul singur cu mașina, sunt mult mai nociv decât dacă i-aș mai lua și pe alții cu mine. A doua observație. Ascultând discuția de astăzi și aceeași discuție de ieri în Comisia ITRE, îmi dau seama că există trei obiective care intră practic în um, concurență, care se bat cap în cap cumva obiectivul de mediu, cel ecologic, economic, mă scuzați, și cel tehnologic. Deci cu cât apeși mai mult pe o pedală, cu atât e mai rău pe partea cealaltă. Deci dacă punem accentul pe mediu, crește riscul ă, la economie. Deci pe măsură ce vom impune măsuri tot mai importante, industria va ține pasul cu greu. Să pe de altă parte, dacă ascultăm doar uh, reprezentanții industriei, ne vor spune că lucrurile oricum pot să continue ca până și acum. Deci, iată că astea sunt dificultățile și când ascultăm diferitele părți implicate, vedem că pentru unii uh, mediul înconjurător este extrem de important, pentru alții economia. Și o a treia observație pe care vreau să o fac. Trebuie să ținem cont de demersul comisiei. Nu că aș fi eu o mare susținător al comisiei sau că i-aș idolatriza. E bine, cumva comisia se înscrie aici într-o continuitate. Mă întreb eu dacă se au în vedere anumite rupturi, să zicem așa, de reglementare, așa cum propun unii. De la un loc, să zicem, undeva unde se face uh, calculul în grame. Dacă se propune o creștere de câteva ori, atunci, practic, ă, politica se schimbă în mod radical. E oare justificat așa ceva? Evoluția tehnologică va fi în așa fel încât să modificăm lucrurile atât de mult? Mi-aduc aminte dezbaterile în această comisie cu șapte ani. Ni se spunea cu cât vor crește vânzările de vehicule electrice deci din 2015 era o creștere mm, foarte accelerată, dar nu s-a întâmplat chiar așa. Deci trebuie să fim foarte atenți cu previziunile făcute, într-o direcție sau alta. Tot, toată lumea a insistat asupra principiului neutralității tehnologice, deci pe viitor ar trebui să nu ne hazardăm și să mizăm Uh, neapărat uh, pe tehnologie, într-un sens. Pentru mine, respectarea neutralității tehnologice nu e ceva simplu. E greu să scoți din regulament uh, toată condiționalitatea, deoarece e un element important în modul în care e structurată economia noastră. Nu zic că trebuie apărat înmărțișă și poate că ar trebui să fim puțin mai flexibili. S-a vorbit despre bilanțul global de carbon. Mi se pare corect. Doamnă raportor, ca și dumneavoastră, susțin agenția agenția, însă nu trebuie să amânăm asta la Paștele Cailor. Știm că la emis, practic, votul a fost foarte strâns, dar să nu ne lăsăm pradă deznădește, poate vom reuși până la urmă. Încă un lucru pe care vreau să-l mai spun, infrastructurile, mai mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la asta, infrastructurile care le vor permite noilor vehicule să mm, folosesc pe deplin noi carburanți. Să ne gândim la vehicule electrice autonomia lor. Ei bine, infrastructura, punctele de infrastructură se vor schimba. Dacă avem vehicule electrice din prima generație care au autonomie de 120 de kilometri, ei bine, <laughs> ai nevoie de prize electrice uh, la 100 de metri pe străzile publice. Dacă ajungi la autonomie mult mai mare de 500 de kilometri, atunci trebuie să vezi, de exemplu, care vor fi punctele de alimentare, poate încălziri deja existente, deci nu va mai fi exact aceeași nevoie. Deci ajungem îndată la automobile electrice de generația a treia. Aș putea continua să vă mai explic toate astea, însă e clar, fiecare își va pune în joc pionii, dar va trebui să găsim o găsi o soluție rezonabilă, să nu pariem pe viitor, să fim atenți cu neutralitatea tehnologică și prudenți și la slujbe, la cele 13 milioane de locuri de muncă, să pe de altă parte să protejăm și competitivitatea, să nu rămânem în urmă. S-ar putea, practic, să ducem la prăbușirea industriei noastre din cauza unor uh, poveri prea mari sau, uh, nu știu, pe partea de tehnologie s-ar putea să nu fim capabili să ținem pasul. Ismail. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbim aici de prize sau așa mai departe, ci în ceea ce privește tehnologia, neutralitatea tehnologiei, eu îmi doresc să ținem cont de ea și pe viitor. Pe de altă parte, s-au spus foarte multe. Cu toate acestea, eu consider că trebuie cumva să dăm dovadă de raționalitate, să rămânem raționali. Colegul Kramer ne vorbea de aceste decese, cifrele pe care ni le-am dat. Acestea sunt niște cifre statistice, nu niște cifre absolute. Trebuie să facem această distinție. Domnul Piper, care ne vorbea despre mixul energetic, dându-ne procente, din nou, trebuie să spunem și în asemenea cazuri uh, dacă ne dorim să existe această schimbare spre electricitate din energii regenerabile, atunci e clar că trebuie să scadă cărbunele din mixul energetic. Însă, în același timp, nu mai trebuie să discutăm dacă ne convine ceva mai mult, dacă uh, ținem cu industria sau cu mediul, ci trebuie să obținem să atingem două obiective. În primul rând, cum vom reuși să ne asigurăm că planeta noastră va fi sănătoasă, că reușim să oprim schimbările climatice și cum reușim să ne asigurăm că industria noastră, mai ales în Europa, mai ales industria auto și în 30, 40 de ani, 50 de ani va fi o industrie cu rol de lider la nivel global. Intențiile sunt bune Așa că exemplele date în Nokia Kodak nu le voi folosi. Intențiile sunt bune, însă dacă avem intenții bune cu industria auto, atunci trebuie să le oferim ocazia să poată să îndeplinească obiectivele pe care le formulăm noi la nivel politic. Aceste obiective nu pot să fie utile pentru întreaga dezvoltare industrială dacă sunt niște obiective prea soft. Nu spun toate acestea doar ca să uh, ne asigurăm că noi nu reușim până la urmă să punem niște obiective atât de înalte încât ele să nu mai poată să fie atinse. Așa că trebuie să dăm dovadă de raționalitate. Și propunerea comisiei trebuie să fie privită din această perspectivă. Comisia și-a formulat un obiectiv de mijloc. Dacă nu ar exista acest obiectiv intermediar, atunci industria noastră nu ar putea să facă ceea ce trebuie să facă. Mă gândesc la anul 2013, nu știu care dintre colegi erau aici, însă exista acea directivă privind infrastructura pentru combustibile alternativi. Acolo am fi avut o opțiune foarte bună dacă am fi urmat propunerea comisiei atunci, atunci astăzi și aici am fi avut mult mai multe posibilități de utilizare a infrastructurii alternative. Am pierdut patru ani cu aceste cu aceste cadre naționale de acțiune. Eu Consider că dacă un obiectiv pe termen scurt, care poate fi atins, un dar un ambițios și cu un obiectiv pentru 2030, e obiectivul, sunt obiectivele pe care ca să le atingem trebuie ca industria noastră încă de pe acum să se schimbe dacă ar trebui să se renunțe la tehnologia cu arderi sau nu. Aici uh, părerile pot să fie diferite. Eu, ca să vă spun sincer, nu sunt foarte sigur de ceea ce trebuie să se întâmple. Uh, colegii care vin din uh, spectrul de dreapta al politicii, cei care vin de pe partea verde, nu știm exact cum stau lucrurile. Trebuie să vedem când vorbim despre tehnologia neutră, cum va arăta această tehnologie, dacă ceea ce ne dorim poate să funcționeze și pe bază de arderi cu emisii foarte scăzute de dioxid de carbon, atunci nu trebuie să aruncăm la gunoi asemenea tehnologie. Dar când spunem foarte clar, bazați-vă pe electromobilitate, bazați-vă pe tehnologii cu hidrogen, nu putem încă să facem asemenea propuneri pentru că nu știm ce se va întâmpla în 40-50 de ani. Probabil consumatorii își vor cumpăra atunci um, automobile de altundeva și industria noastră va avea de suferit. De aceea, cum spuneai și tu, dragă Dominic, important e să analizăm bine faptele, să vedem care sunt dezvoltările la nivel global, să vedem ce putem să obținem. Și noi, Uniunea Europeană, suntem cel mai important partener economic de pe lume. Apoi China, cu 3,3 miliarde, poate să facă diferite, poate să ia diferite măsuri până în 2025-2030. Sunt lucruri care le uită mulți. În China se, e vorba de o rată de producție în cadrul automobil cultivilor. La noi e vorba de o cotă de vânzare. Diferența este una foarte mare. O producție de la 1 la X și e total diferită față de a pune în circulație aceste noi automobile. Așa că noi trebuie să ne folosim toate alternativele disponibile astfel încât să demarăm această strategie de scădere a emisiilor și să rămânem neutri din punct de vedere tehnologic. Vă mulțumim! Mulțumim, Ismael. Acum ia cuvântul Comisia domnul Metzger. Stimate reprezentant al Comisiei, v-aș ruga să vă limitați intervenția la 5 minute, deoarece cred că am acumulat ceva întârziere între timp. Vă mulțumesc anticipat. Mulțumesc foarte mult. Când vorbim despre automobile, întotdeauna greu să te limitezi doar la 5 minute, fiind un subiect atât de important. is, um, the commission Ceea ce vreau eu să subliniez e că, într-adevăr, propunerea Comisiei uh, țintește trei obiective. Unul de mediu, al doilea ce înseamnă pentru consumatori și cetățeni și al treilea obiectiv se referă la impactul asupra locurilor de muncă, asupra angajării, care are o uh, legătură strânsă cu inovarea pe viitor. Deci toate aceste subiecte au fost menționate în această după amiază. În ceea ce privește obiectivul de mediu, Propunerea are ca obiectiv respectarea de către UE a angajamentelor luate în cadrul acordului de la Paris, deci emisii cu 40% mai scăzute până în 2030. Și dacă ne uităm la evaluarea de impact, înseamnă că transportul rutier ar trebui să-și reducă emisiile cu aproximativ 25%. Doar prin această propunere am obținut o scădere de 22%. Mai există și alte propuneri făcute de comisie care ar reduce emisiile la nivelul cerut. Inclusiv eurovineta, automobilele curate, directiva cu privire la transporturile combinate și mandatele cu privire la mm, amestecul combustibililor. În al doilea lucru, economiile asupra consumatorilor. Ținta de 30% propusă de comisie le va conferi un avantaj consumatorilor în anul 30, un avantaj de 1400 de euro. Deci e un stimulent real pentru consumatori uh, în vederea achiziționării unui automobil ecologic curat. Bine, după aceea acest timul va scădea, deci cu 40% la euro dacă ajungi la 40% și cu 1000 de euro dacă ajungi la 50%. În ceea ce privește locurile de muncă, din nou propunerea comisiei încearcă să obțină o tranziție lipsită de probleme, lină, e vorba de motoarele electrice. Dacă ne uităm la propunerea comisiei, vedem că totul este propus în așa fel încât tranziția să se facă fără un uh, impact negativ asupra slujbelor din Uniunea Europeană. Chiar s-ar putea să se obțină efectul uh, contrar, deci să crească numărul de locuri de muncă. Dacă tranziția se face mult mai rapid, e clar că locurile de muncă vor fi afectate. Două chestiuni aș vrea să mai ridic în discuție. Amendamentul 43, care face legătura dintre propunerea cu privire la automobile, uh, cars, la cea legată de energiile regenerabile. Dacă am include așa ceva, înseamnă că uh, ai avea practic o dublă contabilizare a beneficiilor, de deci cele obținute într-o parte și după aia la CARS. Dar asta nu înseamnă că vom duce la reducerile dorite sectorul transporturilor. Dacă vrei să vii cu așa ceva, trebuie stabilite și obiective mult mai, uh, mult mai uh, ridicate pentru a se face o reducere a emisiilor uh, Uh, generalizat în sectorul transporturilor. Acum altă discuție. Ce măsurător se folosească? Ciclul de viață, s-a spus. Ce parametri să se folosească? E clar că trebuie să se facă ceva. Există propuneri și în propunere, însă să trecem la un ciclu diferit de testare ne ar lua foarte mulți ani. Dacă mă uit la nou ciclu de testare WLTP a fost nevoie de 5 ani. E mult mai complicat să faci testări în timpul condusului real, deoarece condusul real depinde și de numărul de persoane uh, la bordul automobilului respectiv, depinde de viteza cu care conduci, uh, de locul unde conduci. Deci e mult mai complicat decât uh, un ciclu de testare într-un uh, loc special amenajat pentru așa ceva în laborator. Deci nu e fezabil în a, timpul care ne-a fost acordat să facem așa ceva. Uite, am depășit 11 secunde. Vă mulțumesc. Doamnă raportoare, Cristin, ultimele cuvinte. Mm, un cuvânt, ultim cuvânt sau câteva? Bine, dar nu multe. În primul rând, mulțumesc foarte mult, de mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră, deputaților, comisiei pentru diferitele intervenții. Iau act de faptul că există totuși o convergență cu privire la faptul că trebuie însoțite propunerile comisiei referitoare la modul în care vom respecta acordurile de la Paris. Un lucru bun. Să nu uităm de asemenea că putem avea o abordare economică, dar și ecologică în același timp, uh, fără ca cele două să se bată cap în cap. Din potrivă, dacă vom combina cele două abordări, vom reuși într-adevăr să avem o industrie și un, o uh, anumită calitate a vieții la înălțimea ambițiilor noastre, deoarece trebuie să fim ambițioși și realiști, e drept, însă trebuie totuși să dăm un impuls totuși pentru ca aceste obiective să fie atinse. Deci nu sunt niște obiective care trebuie atinse peste 30-40 de ani, ci imediat. Mă bucur să văd că există un consens cu privire la neutralitatea tehnologică, dar și cu privire la chestiunea ciclului de viață. Ar trebui să analizăm aici toate aspectele. Nu există un singur tip de vehicul uh, pe care să-l producem în următorii ani. Din potrivă, trebuie să continuăm în continuare, să facem în continuare eforturi pe această linie a unui mix sau unei combinații de tipologii. Acum, combinarea testării în condiții reale sau laborator. Am auzit ce ne-a spus comisia asta, mi-aduce a aminte de dezbatere de la comisia de anchetă EMIS. S-a pierdut foarte mult timp și ar fi foarte Păcat să tot spunem în continuare că e greu să demarăm un astfel de sistem, măcar în fază experimentală să facem ceva. Și așa cum au spus și o serie de raportori din umbră, chestiunea controlului e importantă. Important să existe controle operaționale și reale și uh, apăr în continuare principiul înființării unei agenții europene în domeniu. Dragi colegi raportori din umbră, ne vom vedea în luna iunie de câte ori va fi nevoie pentru a ajunge la o poziție, la o propunere ambițioasă care uh, să întrunească acordul unui număr cât mai mare de colegi. Vă mulțumim, doamnă Revodalon. Termenul pentru depunerea de amendamente este stabilit pentru data de joi, 17 mai, la orele 6 după amiază. Acum pe ordinea de zi avem uh, audierea uh, organizată de grupul de lucru cu privire la turism, deci predau ștacheta celuilalt vicepreședinte care se ocupă de acest subiect. Köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve. Stimați membri ai comisiei, um, avem deja o mică întârziere. Să începem ședința grupului de lucru turism. Vom discuta despre un subiect despre care am discutat mult cu sindicatele din domeniul turismului și după o serie întreagă de reuniuni atât aici cât și la Londra, am hotărât să lansez această inițiativă de a avea o audiere, o conversație cu privire la efectele, impactul Brexitului asupra turismului. Le urez bun venit celor care au uh, dat curs invitației noastre. Le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți astăzi aici. Ca întotdeauna, voi face un mic rezumat să vă spun ce s-a întâmplat de la ultima reuniune a acestui grup de lucru. După care vom trece la uh, subiectul audierii de astăzi. Împreună cu doamna președinte am convocat acest uh, grup de lucru și așa cum s-a spus și la început, uh, Doamna președinte nu poate fi prezentă astăzi. Deci ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni? Pe 27 februarie s-a întrunit acest grup de lucru. Am avut un oaspete care ne-a a, trebuie de asemenea să spun că pe 28 februarie, la o zi după, președintele Tajani a semnat acordul de colaborare care a dus la colaborarea dintre Parlament și Organizația Mondială a Turismului. Cu siguranță vom putea vorbi și pe viitor despre asta și sper de asemenea să putem colabora. Sper de asemenea că vor fi interesați și colegii membri ai comisiei noastre. Vitit vtcc uri de asemenea s-a întâlnit la Buenos Aires săptămâna trecută. Au fost prezente și alte instituții și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că au fost prezente o serie întreagă de asociații, chiar și societăți, companii, care au prezentat uh, inițiative uh, foarte bune. S-a vorbit și despre siguranța călătoriilor. S-a făcut și un comunicat de presă al uh, VTTC-ului. Consiliului Mondial de Turism. De asemenea, și în cadrul președinției bulgare a avut loc o întâlnire și țin să îi felicit pentru nivelul ridicat al acestui eveniment. Și sper ca și următoarele președinții să continue pe aceeași cale. Acum, se va organiza și la Viena o reuniune a asociațiilor hoteliere, ale restaurantelor și trebuie să vă spun de asemenea că s-a inițiat recent uh, site-ul European Capitals of Smart Tourism, o inițiativă a comisiei noastre. Deci vreau să vă reamintesc uh, tuturor că e Uh, ar fi bine să transmiteți această informație și în țările dumneavoastră de origine. Vom uh, decerna și un premiu în cadrul acestui eveniment uh, Smart Capital, Smart Capitals in Tourism. Vor fi organizate și alte evenimente, deci colegii vă vor uh, transmite informații. În ceea ce privește noul cadru de calitate Se dorește o linie bugetară independentă pentru turism, au loc acum negocieri. Deja Uh, s-au depășit anumite etape, însă nu cred că ne putem uh, declara câștigători, deoarece lobby-ul turistic nu este atât de puternic uh, ceea ce privește instituțiile europene. Parlamentul a făcut tot posibilul, însă Comisia nu a prea reacționat. Nu neapărat doamna comisar Biancovska, care se ocupă de buget, avem și colegii Țapardel, de Monte, care se ocupă de acest uh, subiect și care au transmis o scrisoare uh, președintelui Juncker și comisarului Oettinger, în care cerem ca turismul să fie prezent așa cum trebuie în buget. Și reprezentanții sectorului au făcut uh, presiuni, deci pentru a ne ajuta. Acum, codul vizelor. Am, reușit, am ajuns momentul în care Comisia și-a prezentat noua politică de vize. Există un calendar, am avea, am avea nevoie de asemenea și de un aviz al Comisiei de Transporturi, însă, din păcate, trebuie să vă spun că multe din propunerile noastre au uh, rămas pe din afară, deci nu au fost incluse. Alte inițiative, în schimb, au fost acceptate. Noi ne-am dorit, bineînțeles, ca noul regulament vize să fie uh, inclusă și prevederea de a avea o viză care să permită intrări și ieșiri multiple dintr-o țară. Acum trecem la subiectul audierii de astăzi. Țin să-i mulțumesc doamnei președinte pentru faptul că a dat curs acestei propuneri important să putem vorbi despre impactul Brexitului asupra sectorului turistic. Nu prea se vorbește despre asta. Au avut loc foarte multe dezbateri politice. Știți că sunt cam furtunoase acum relațiile între Londra și Uniunea Europeană, însă nu prea se vorbește despre turiști în general. Poate că mulți nu-și închipuie că va fi afectat sectorul, însă impactul va fi semnificativ. Gândiți-vă la sectorul uh, companiilor care organizează călătorii. Uh, aceștia trebuie să se organizeze cu un an înainte și au nevoie de o anumită certitudine în ceea ce privește aranjamentele necesare în perioada de după ieșirea Marii Britanii. Deci am hotărât să consultăm mai mulți experți. Acum, câteva cifre. 76% din britanici, cam 47 milioane de persoane, aleg drept destinație turistică UE. Și cam 57% din cei care vin în Marea Britanie sunt cetățeni UE. Sunt niște cifre enorme și nu avem cum să lăsăm acest uh, sector uh, pradă incertitudinii. Avem o serie de experți astăzi. Domnul Thomas Jenkins va fi primul care va interveni. Dumnealui este administrator delegat uh, la Asociația Europeană a Turismului și m-am gândit că ar fi bine ca fiecare să aibă cuvântul timp de șapte minute, după care vom avea și o dezbatere. Thomas. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. E o mare onoare pentru mine să iau cuvântul azi aici. Sunt Tom Jenkins, președinte al Asociației Europene de Turism. Noi vindem excursii în toată lumea. O parte din aceste destinații, din acestea sunt în Regatul Unit sau au birouri în Regatul Unit și sunt foarte îngrijorate de Brexit. Îmi amintesc de un citat din Churchill, în care descria situația din Rusia ca fiind o ghecitoare împachetată într-un mister în interiorul unei enigme. Și a oferit și un răspuns, și anume interesele naționale. În Brexit e, interes, e greu de văzut care e interesul național, deci cu excepția pescuitului poate. Însă gluma care circulă acum la Bruxelles acum e una destul de interesantă și anume atunci când mafia îți face o ofertă nu poți să refuzi. Brexitul îți face o, face o ofertă pe care nu o putem înțelege. Să vedem despre ce vorbim când vorbim despre Brexit. O himeră. O himeră deja înseamnă două lucruri. Vorbim de un hibrid, un hibrid, vedem un uh, leu amestecat cu un șarpe care și o, o și o capră care scoate flăcări. E, lipsesc multe lucruri, lipsește o consistență de care ar fi nevoie. Lipsesc faptele aici. Faptele lipsesc în situația curentă. Și când mi s-a cerut, cum mi s-a cerut în această prezentare să spun ce am putea să facem, ce putem spune despre un Brexit hard sau soft, ei bine, nu avem nimic important pe conținut de spus acum. ce e cel mai important, care e plus valoarea turismului, vânzările. Vânzările sunt cele care sunt importante, biletele care înseamnă mai mult decât o hârtie. Hotelele, camerele de hotel, ce e cel mai important? E foarte important ce se întâmplă cu aranjamentele legate de TVA în diferitele state. Există multe pericole legate de, aceste subiect, de acest subiect. Cum va mai funcționa TVA-ul în Europa? Va fi catastrofal pentru ce fac companiile din Europa, cum câștigă acestea bani. Și apoi o componentă cea foarte importantă, cea mai importantă în, în turism, sunt oamenii. Și dacă va exista un Brexit dur, atunci impactul va fi unul catastrofal asupra lor, asupra oamenilor care lucrează în domeniul turismului, atât în Regatul Unit cât și în Uniunea Europeană. În Regatul Unit există companii cu 70-80% cetățeni care nu au cetățenia Regatului Unit și sunt europeni. Așa că este o componentă vitală din turismul din Regatul Unit. Companiile tot mai mult își trimit oamenii în Europa, mai ales cei care nu au cetățenii din Regatul Unit sau operatorii americani care uh, angajează cetățeni, britan- cetățeni britanici pentru tururile lor organizate în Europa vor fi, va fi afectat mediul de afaceri, este foarte clar că nu e un lucru bun pentru mediul de afaceri și vedem în continuare o scădere în ceea ce privește solicitări pentru companiile care își au sediul în Regatul Unit. Și vedem de asemenea că investițiile au de suferit acum în Regatul Unit schimbările din contextul de reglementare. Ce se întâmplă aici? Cred că e un lucru interesant. Ce ne-am dat seama? Există acest impuls de a merge spre armonizare în industrie. Însă, nu, ei nu își doresc cei din industria turistică să aibă regla, regulamente separate. Nimeni nu își dorește două seturi de reguli. Uh, dacă începe să fie fragmentată armonizarea, atunci putem anticipa faptul că anumite companii stabilite în Bruxelles sau în alte locuri din Europa, ce se va întâmpla cu ele? E foarte importantă libertatea de mișcare în turism. Aceste companii trebuie să poată angaja oameni acolo unde există solicitare, unde există cerere. Problema pentru noi e, pentru cei care vedem Uniunea Europeană ca un univers dinamic în care se creează mediul de afaceri bun, pentru noi e foarte evident că există reforme importante pentru Uniunea Europeană. Această directivă privind pachetele de servicii pentru călători, care ar trebui să apară în curând, e deja în depășită. Vedem că lucrurile se schimbă foarte repede și dramatic, s-au schimbat foarte mult în ultimii ani, în timp ce se elabora această directivă pentru serviciile pentru călători. E clar că e nevoie de reformă și decizi, deciziile trebuie să înceapă acum. Cum va arăta următoarea directivă privind serviciile pentru călători, cum va, cum va fi implicat Regatul Unit mai departe în acest domeniu de reglementare. Va fi afectată creșterea? Da da, și mă voi opri aici. Destinația aceasta europeană, una importantă, produsul cel mai important pe care îl avem e un pachet Paris-Londra pe care îl oferim. Ce vindem când folosim pachetul Londra-Paris? oferim servicii, o, economia din servicii, tot ce se oferă aici. Există poverile administrative din Londra și din Paris, însă ce înseamnă toate acestea? Va fi redusă atractivitatea acestor, de, acestor pachete pentru cetățenii europeni. Care ar fi mesajul meu pentru negociatori? Ca toți cei care vin din comerț, cred că noi luptăm cât mai mult pentru situația actuală, pentru status quo, atât cât e posibil. Așa că le-am le-am cere negocierilor să gândească la următoarele. Cred că avem nevoie de o speranță, avem nevoie de un fel de o sex machina. Însă sub ce formă va apărea acest deus ex machina? Poate sub forma interesului național. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Tom. Șapte minute. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la următorul vorbitor, domnul Mark Tanzer, care vine de la APTA, această asociație de, de turism. Tot șapte minute, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul oferit de a vă vorbi astăzi. Dacă nu cunoașteți APTA, să știți că este asociația de călătorii cea mai mare din Europa, cam 40 de miliarde de euro cifră de afaceri totală și noi trimitem cetățenii britanici uh, în călătorii în afara țării, în special în UE. Avem un profil public destul de, adică foarte puternic când, au, când s-a discutat despre Brexit, noi nu, evident nu le-am spus oamenilor cum ar trebui să voteze, dar le-am zis că acea, Brexitul ar uh, impacta călătoriile, printre altele. Da, și noi dorim status quo. Uh, turismul în mulți trecuți a avut de câștigat Și uh, e clar că nu vrem să punem acum pe foc să facem un autodafe cu toate reglementările mm, europene în vigoare. Așa cum... Deci noi am făcut o analiză pentru cele mai mari șapte piețe pe piața euro uh, turistică europeană. Deci s-au generat 37 de miliarde în uh, valoarea adăugată brută, 440.000 uh, de întreprinderi în Uniunea Europeană sunt sprijinite de călătorii din uh, Marea Britanie, 28 de miliarde de euro în valoare adăugată brută în economiile celor șapte țări din Sud. Acele destinații preferate ale britanicilor pe ce se întemeiază succesul de până acum și pe care noi am vrea să-l păstrăm ca atare? În primul rând, aviația. Pentru că marea majoritate a călătorilor uh, în afara uh, uh, Regatului Unit se fac, se fac pe calea aerului Și nu doar cei bogați își permit uh, să călătorească astăzi cu avionul, uh, acesta este un mijloc de transport la îndemâna unor, unei categorii foarte mari de persoane. Apoi, uh, libertatea de mișcare pentru lucrători, atât într-un sens cât și în celălalt. E vorba despre lucrători bine calificați Ah, ori acum vor apărea chestiuni legate de piața unică. și care afectează puternic uh, industria turistică. Apoi uh, fluxul liber uh, prin frontiere. Ah, nu e vorba doar despre mărfuri, evident, este vorba și despre persoane. Ori această liberă mișcare va prezenta o foarte mare provocare de acum încolo. De văzut care va fi impactul asupra sectorului turismului. Și în fine, uh, încrederea consumatorilor, cum ar fi uh, directiva privind uh, călătoriile despre care s-a vorbit până acum, care a consolidat încrederea consumatorilor și drepturile acestora, uh, abolirea taxelor de roaming și așa mai departe. Noi considerăm că aceste elemente sunt foarte importante pentru menținerea turismului și ne dorim ca acestea să rămână în vigoare cu un Brexit dur, deci fără niciun fel de acord în domeniul aviației, efectele vor fi catastrofale. Dar apoi nici nu vrem să intrăm în clișee. Deci, și să nu se știe până în martie anul viitor sau poate chiar până în 2020 ce se va întâmpla. Noi am făcut o analiză alături de guvernul uh, de la Westminster pentru a analiza chestiunea atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. Și apoi să vedem care sunt destinațiile cele mai afectate. Acordul uh, este aproape 100% că trebuie că status quo-ul uh, ar fi cel mai de dorit. Acum uh, totuși rămâne de văzut cam care ar fi amănuntele aranjamentelor de viitor. E posibil ca premierul britanic, premiera britanică să fi uh, început deja să mai lase de la ea și să arate că liniile roșii de fapt nu sunt de un roșu chiar atât de aprins. mai ales în ceea ce privește Agenția uh, Aeriană Europeană. La... Intrăm într-o fază crucială acum, e clar. Evident, nu putem avea acum să fim și pe cal și în căruță, evident. Trebuie să dăm dovadă de deschidere, evident, și vis-a-vis -vis de partenerii noștri, dar și vis-a-vis -vis de publicul britanic. Evident, această negociere nu va fi una cu sumă nulă. Cifrele arată foarte clar că turismul uh, britanic în UE a beneficiat, uh, a adus beneficii pentru ambele părți și așa ar trebui să rămână și pe viitor. Mulțumesc! So much, Mark. Uh, Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Gustavo Martinie din Spania, din Valencia mai precis, care va vorbi în numele Nextur. Cred că cunoaștem foarte bine Nextur și tocmai de aceea este cu atât mai interesant să aflăm care este punctul de vedere al Nextur. Mulțumesc foarte mult. Îmi voi face prezentarea în limba spaniolă. Nu știu dacă voi da dovadă de aceeași exactitudine ca ceilalți doi antevorbitori să vorbesc doar șapte minute, să voi încerca. Eu vreau să prezint uh, o perspectivă regională. Eu lucrez pentru comunitatea valenciană, o comunitate din uh, sud-estul uh, Spaniei. Suntem membri ai rețelei Nextur și împreună am vrea să vă prezentăm această perspectivă regională. E greu să vorbești despre Brexit, să evaluezi Brexitul. Însă, în primul rând, trebuie să recunoaștem că multe din lucrurile care sunt surse de îngrijorare pentru regiuni sunt incluse în prima fază a negocierilor. Deci aș vrea să vă spun că, în principiu, multe din regiunile UE au perceput uh, ca pozitiv acest prim acord preliminar. E drept că mai rămân uh, foarte multe lucruri dificile să stabilim un format juridic pentru situația și drepturile cetățenilor, problema coordonării sistemelor de securitate socială sau recunoașterea calificărilor și așa cum spune clar uh, raportul um, comun, uh, totul trebuie practic să fie stabilit pentru ca acordul să fie valabil. Multe delegații naționale uh, au lucrat asupra unor documente de poziționare în care și-au exprimat îngrijorările în legătură cu, ieșirile, cu ieșirea Marii Britanii din UE au avut loc mai multe dezbateri, s-au publicat documente de analiză și ultima noutate este înființarea unui intergrup regional cu privire la Brexit. Un grup care s-a reunit deja de două ori, vreo 20 de regiuni participă la acest intergrup și obiectivul este să înlenească dialogul, deoarece știm cu toții că Brexitul um, va avea un impact mai mult sau mai puțin negativ, însă clar lucrurile se vor schimba. Ideea e să anticipăm lucrurile pentru ca impactul să se facă resimțit mai puțin la nivel regional și de asemenea vrem să ajutăm regiunile să se adapteze la aceste modificări. Pe lângă ce se face în Comitetul Regiunilor, există și rețele regionale, alcătuite din entități locale și regionale, care lucrează în legătură cu impactul Brexitului. Trebuie să menționez, de exemplu, rețeaua ENRIN, care se ocupă de inovare și cercetare, sau conferința regiunilor periferice și maritime, care împreună cu regiunile membre analizează eventualul impact. Și uite că am și uitat de prezentarea mea. E slide-ul 4. Chiar da, îmi pare rău că am uitat să vă reamintesc. Uh, în ceea ce privește, menționam Nextur din punct de vedere al turismului, specializarea noastră, e o rețea care lucrează pentru turismul competitiv și uh, viabil. Avem 33 entități uh, asociate și acoperim aici autorități regionale care gestionează destinațiile respectiv, deci acoperi și sectorul cercetării și mm, cel universitar. E o rețea destul de veche, care a apărut deoarece regiunile trebuiau să asumțe nevoia de a colabora și a avea un schimb de bune practici. Mulți membri ai Nextur sunt aici, trei dintre membrii Nextur sunt în Marea Britanie, Scoția și astăzi avem aici un reprezentant al Scoției. Acum, din punct de vedere al regiunilor spaniole, noi coordonăm uh, delegația spaniolă din Comitetul Regiunilor și trebuie să vă spun că și regiunile spaniole au elaborat un document de poziționare comună legătură cu eventualul impact al Brexitului. În sectorul serviciilor, ca să dau un exemplu, impactul cel mai important va fi uh, legat de pierderea drepturilor. Și asta e ceva ce țin de prima fază a acordului. De asemenea, companiile britanice și europene vor fi afectate, avem problema calificărilor profesionale, sistemele naționale de securitate socială, serviciile digitale, roamingul, serviciile financiare, între altele. De asemenea, regiunile spaniole sunt îngrijorate și asta are legătură cu turismul sunt îngrijorate de schimburile culturale. S-ar putea să aibă loc o reducere a economiei britanice, lira sterline s-ar putea să se devalueze, e posibil să fie afectat și, să afectată și piața imobiliară, cumpărarea și vânzarea de locuințe în Spania, de pildă. Și deși nu știm cum vor termina aceste negocieri, dacă vor duce la un Brexit dur sau mai puțin dur. Ceea ce știm acum e că deja există un impact în sectorul imobiliar. ce privește cumpărarea și vânzarea de locuințe în comunitatea Valencia. Deci acolo există deja un efect care s-a făcut resimțit e important, deoarece multe locuințe sunt achiziționate de cetățeni britanici ca reședințe secundare. Pe de o parte le cumpără ca reședințe secundare sau e vorba de locuințe care sunt închiriate ca pentru perioadele de vacanță. Acum, în ceea ce privește cetățenii britanici care locuiesc în Spania, mai ales în comunitatea noastră, aici o conjunctură economică negativă va afecta nivelul lor de puterea lor de cumpărare. În ceea ce vește turismul, acest slide, Marea Britanie, și vă spun că depășesc cele șapte minute, Marea Britanie e principala țară de unde provin turiștii străini în Spania. un mediu negativ uh, ar duce la alegerea unei alte destinații în afara zonei euro. De asemenea, dacă negocierile și Brexitul vor duce la um, impunerea de noi controle administrative pentru intrarea cetățenilor britanici pe teritoriul Spaniei, deci asta, bineînțeles, că va presupune costuri suplimentare. Și ceea ce ne îngrijorează este să se, e modificarea uh, dinamici între companiile low cost, agențiile de călătorii, uh, turoperatori, agențiile de turism, deci toate aceste, mm, acești uh, parteneri din acest lanț al turismului, deoarece nu vorbim doar despre un impact uh, în anumite situații, ci despre un impact generalizat. În ceea ce comunitatea noastră Valencia, Deci majoritatea turiștilor sunt britanici la noi și avem un exemplu în ceea ce privește piața imobiliară. S-a a scăzut cererea din partea clienților britanici în 2016. Uh, Dacă e să comparăm cu anul anterior, vedem că rezultatul e destul de alarmant. Deci cererea a scăzut în acest ultim trimestru cu aproximativ 30%. Acum, problema sănătății, accesul la serviciile de sănătate pentru cetățenii britanici care și-au reședința în comunitatea valenciană. Ce s-a întâmplat de asemenea și cu frecvențele aeriene. De exemplu, în aeroportul Alicante, acolo sunt cam 13 milioane de pasageri anual, din care 6 milioane provin din Marea Britanie. Ba. 7, comparat în terminos. Acum, în ceea ce privește termenii lunari, și acolo a scăzut numărul de călători. Mai avem și alte situații, cazul Andaluziei, care ne-a transmis informații. De pildă, guvernul din Andaluzia estimează că pe termen scurt și mediu impactul va fi de 1% din PIB și uh, efectele Brexitului se vor, efectele Brexitului se vor simți în următorii 10 ani. Și mai e și problema Gibraltarului, bineînțeles, zonă care se bucură de un tratament de tratament specific în cadrul negocierilor Brexit. Avem de asemenea și o contribuție din partea regiunii Flandra, unde vin foarte mulți turiști britanici. În Flandra deja a scăzut fluxul de turiști cu 1,4% și va scădea probabil cu 10%. Și ca să închei, câteva recomandări pe care vreau să vi le împărtășesc. În primul rând, nu ar trebui să ne gândim la un Brexit uh, dur uh, sau mai puțin dur, ci la un Brexit care să nu afecteze cetățenii, deoarece ei sunt cei care vor uh, fi afectate. Să avem un citizen-friendly Brexit. Acum, Comitetul Regiunilor și guvernele regionale trebuie incluse la negocieri prin guvernele noastre naționale. Multe din negocieri țin de competențe exclusive, competențe uh, regionale și regiunile, din păcat nu sunt prezente la negocieri. De asemenea, să se prevadă măsuri specifice pentru a palia și atenua urmările negative. Asta în cadrul următorului CFM. Știu că au loc discuții pe această temă. Ar trebui să se includă aici și uh, o eventuală atenuare a urmărilor negative asistența sanitară și noastră reciprocă a contribuțiilor sociale și a pensiilor și, în ultimul rând, să ne gândim și la obstacole. Orice fel de barieră vamală, nevamală, administrativă, birocratică, obsta- um, barieră um, în ceea ce privește schimburile comerciale ar trebui să fie um, reduse. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Muchas gracias! Acum din Valencia călătorim în Scoția. Roafed, de Seu. Îi dau cuvântul domnului domnului eh, Nigel Morgan. Aveți cuvântul de la Universitatea din Swansea. Uh, My name is Malcolm Rufford. I'm the uh, Chief Executive of Visit Scotland and uh, we are the National Tourism Mulțumesc! Noi suntem Organizația Națională din Scoția pentru Turism. În mandatul nostru avem uh, diferite evenimente sportive, evenimente pentru companii, marketing, calitate. Turismul ca industrie e o componentă cheie a economiei scoțiene, așa cum uh, ne arată faptul că e unul din sectoarele care crește cel mai mult în Scoția. Cât despre locuri de muncă, e un contributor net acest sector la creșterea economică. Între 2008 și 2014, turismul a crescut în Scoția cu 42%, de procente, în timp ce ocuparea în turism a, crezut, a crescut în 2015 cu 11%, a ajuns la peste 200.000 de oameni, adică 9% din, între, din toate locurile de muncă din Scoția. E un uh, procent crescut de ocupare acolo, de când au început sondajele în Scoția privind șomajul. În 2016 în Scoția au venit 43,3 de milioane de de, locuit, de vizitatori care au stat peste noapte, au, s-a ajuns la o sumă de peste 48 de miliarde de lire în câștiguri și au făcut foarte multe călătorii 4 milioane de călătorii de o zi ceea ce ne arată cât de important este acest uh, sector în lanțul de valori din Scoția, o economie de 11 miliarde de lire. Așa că noi ne sprijinim foarte mult pe turism, turismul de sănătate, turismul din Scoția și din alte regiuni ale Regatului Unit sunt importante. Orice efect negativ din Brexit, bineînțeles, va avea un mare impact și un impact foarte grav asupra economiei turismului în Scoția. Uniunea Europeană și vizitatorii producătorii care vin din Uniunea Europeană sunt foarte importanți pentru noi. 54% din toți vizitatorii internaționali în Scoția vin din Uniunea Europeană și asta e o, e o medie pe trei ani făcută uh, anual, uh, din începând cu 2016, câți vizitatori au venit în Scoția din Uniunea Europeană. Avem și acest număr crescut de 1,4 milioane de rezidenți europeni care uh, cheltuiesc peste 7 milioane de lire. Jumătate din vizitatori din Scoția vin din Franța, Germania, țările de jos. Aceștia fac vizite repetate în țara noastră au vârste între 24 și, 40, și 44 de ani. E o creștere foarte mare și în demografia de peste 44 de ani în ultimii ani. Așa că vizitatorii aceștia au un mare impact asupra economiei din Scoția cu ramurile ei. Organizația noastră își dorește să, împart, să împărtășească bune practici cu colegii din Uniunea Europeană, cum ar fi pe turismul social, turismul accesibil, uh, ne folosim de cele mai bune practici existente pe piață, datele existente și așa mai departe. Toți ținând de colaborare, parteneriate, noi facem parte dintr-o întreagă serie de organizații și un lucru care cu siguranță nu se va schimba. În ultimii patru ani, parteneriatele strategice pe care le-am făcut cu partenerii noștri din Uniunea Europeană ne-au ajutat foarte mult. E din nou un lucru pe care îl vom proteja pe măsură ce înaintăm, fie ce va fi. Brexitul aduce întrebări foarte importante pentru viitorul economiei din industria hotelieră, pentru turism mai ales, uh, am avut multe exemple care au fost date de antevorbitorii mei, nu le voi repeta și eu pe acestea, însă vă voi spune că industria hotelieră din uh, Scoția, într-un sondaj, s-a văzut că 75% dintre afaceri au spus că le vor crește costurile ca rezultat al acestui referendum. Ele anticipează că toate acestea se vor resimți în ceea ce privește rata de schimb, va crește prețul uh, pe piața de muncă, pentru că se va schimba statutul europenilor care locuiesc și muncesc în Regatul Unit. Și în alte sectoare există aceste incertitudini, însă pentru industria hotelieră e un lucru foarte important pentru că a însemnat un succes pentru această ramură economică în societățile noastre. După votul privind Brexitul, am observat că a scăzut rata de schimb uh, valutar, pentru că, dar nu și nu se, poate nu se pot elabora strategii pe termen lung într-un asemenea fel. Cât despre reputația pe care o avea Scoția după Brexit, nu avem niciun fel de dovezi concludente cu privire la o scădere a activității Scoției ca destinație pentru vizitatorii din Uniunea Europeană. E un lucru care se reflectă mult în munca pe care am făcut-o astfel încât să ne asigurăm că vizitatorii se vor simți în continuare bineveniți în Scoția. De aceea, ne venim cu propuneri bune, însă nu putem să ne culcăm pe o ureche. E foarte important să rămână facil pentru vizitatorii europeni să ajungă în Scoția. Și orice fel de obstacole pentru acces, fie că țin de cost, fie că țin de vize, trebuie să fie evitate ajung astfel la libertatea de circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană, lucru care a fost atins de colegii mei. Este aceasta o îngrijorare foarte mare pentru industria hotelieră și turistică din Scoția, pentru că avem deja uh, o problemă cu forța de muncă. Așa că previziunile pentru viitor, pentru aceste industrii, trebuie, sunt destul de sumbre. E nevoie de acest tip de forță de muncă și să ne asigurăm că vom avea oameni de care avem nevoie. Asociațiile hoteliere din Scoția spun că există peste 56.000 de oameni angajați în sectorul hotelier care vin din celelalte state europene și un număr și mai mare în sectorul restaurantelor, 120.000 și și 65.000 în sectorul restaurantelor. Aproape 20% din forța de muncă din Scoția, din domeniul hotelier, e astfel reprezentată de uh, muncitori migranți și cei din Uniunea Europeană. 19.000 de cetățeni europeni locuiesc în Scoția, adică 4,1% din populație și mai aproape de acasă, în organizația mea, noi avem angajați oameni din 23 de țări diferite și fiecare dintre acești oameni vine cu uh, abilitățile sale speciale care sunt puse în beneficiul turismului, în beneficiul turismului din Scoția. Așa că avem această temere de a ne pierde lucrători europeni. Uh, și am auzit că sunt îngrijorări și pentru celelalte părți interesante care își doresc să solicite guvernului să se asigure că sunt reprezentați și acești oameni din sectorul hotelier și turistic atunci când se negociază plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Așa că, pe scurt, Oricare ar fi impactul Brexitului, Brexitului, Visit Scotland va, își va continua parteneriatul va continua să atragă vizitatori din Uniunea Europeană, pentru că timpul a arătat că avem abilități pentru a răspunde într-un mod foarte bun la evenimentele globale. De exemplu, ce s-a întâmplat cu criza vulcanică, criza economică, așa că vom continua să fim foarte angajați față de partenerii noștri și vecinii noștri din Uniunea Europeană. În contextul turistic, toate destinațiile au de-a face cu asemenea provocări, cu aceleași provocări, pentru că există schimbări foarte mari cărora trebuie să le ținem pasul, de la, tehn- de la tehnologiile digitale expune la tot felul de astfel de provocări. Așa că avem nevoie de o creștere durabilă și inclusivă. Așa că noi încercăm să răspundem acestor solicitări față de partenerii noștri din Uniunea Europeană. Vom continua schimbul nostru de bune practici, astfel încât noi, toți cei din Europa, să putem face față viitorului industriei. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnule Roughhead, și sper că vom putea să colaborăm după Brexit împreună cu Visit Scotland. Visit Scotland e un uh, jucător foarte activ în turismul european și sper că și după Brexit vom reuși să ne continuăm colaborarea. Următorul vorbitor este domnul Nigel Morgan, care vine de la școala de management Swansea University. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, îmi, fare o, îmi face o foarte mare plăcere invitația adresată de a mă, vorbi astăzi. Veți vedea că sunt uh, similarități între ceea ce voi spune eu și cele spuse de antevorbitorii mei. Permiteți-mi să încep prin a sublinia ceea ce au spus și ceilalți înaintea mea, și anume că uh, Industria turismului din Regatul Nic și cea din UE sunt foarte interdependente. Poate n-am să mai intru în detaliile legate de statistică, pentru că deja ați auzit uh, destul de multe cifre uh, care vizează interdependența celor două economii. Dar permiteți-mi totuși să spun câteva lucruri uh, importante. Uh, 15% din cheltuieli tocmai pentru turism se fac. Ați auzit deja cifrele totale vehiculate până acum în privința turismului. Uh, dar Spania, Grecia, Cipru uh, sunt uh, preocupate de potențiala scădere a um, turismului britanic către ele. Una dintre, unul dintre motivele principale ale acestei interdependențe este tocmai piața internă. Pentru a veni în sprijinul celor spuse de antevorbitori, trebuie să vă spun că Ehm, turismul britanic este foarte important pentru ehm, Uniunea Europeană și invers. Pentru economia britanică, turismul reprezintă mai mult decât ehm, agricultura sau sectorul industriei auto. Deci, este extrem de important. pentru economia britanică. Regatul Unit, industria turistică din Regatul Unit uh, merge destul de bine deocamdată și așa cum spunea și Malcolm, este foarte important să nu ne bazăm doar pe acest termen scurt în care beneficiem de o scădere a ratelor de schimb. Este foarte important ca turismul să continue să prospere și după Brexit. Iar uh, călătorii de afaceri și vilegiaturiștii să continue să beneficieze de libertatea de mișcare. Cred că asta este diapozitivul meu preferat, de fapt, pentru că mie Brexitul mi se pare ca un iceberg. Câteva dintre implicații sunt vizibile, dar eu cred că marea majoritate a consecințelor Brexitului sunt nevăzute. Invizibile deocamdată pentru mulți dintre actorii cei mai importanți. Cred că pot fi sprijinite, ă, scoase în evidență unele dintre preocupările cele mai mari, și anume care vizează menținerea nivelului de status quo. Și anume, ce vom face cu eventualele schimbări din domeniul sănătății, aranjamentelor reciproce între statele membre. Ca și în domeniul aviației, rămâne de văzut cum uh, va impacta acest Brexitul la acest uh, sector. Sunt uh, singurul universitar, să spun, din echipa de experți astăzi și trebuie să vă... Deci voi privi lucrurile oarecum dintr-o perspectivă nouă. E clar că reputația Regatului Unit a avut deja de suferit. Putem ști acest lucru ca urmare a studiilor de piață care s-au făcut până acum. Dar, pe de altă parte, printre potențialii vizitatori uh, în Regatul Unit, uh, impactul nu este neapărat negativ. Acum depinde cui te adresezi în decursul acestor studii s-ar părea că Oregatul nit își păstrează atractivitatea în ochii vizitatorilor străini. Dar acum, iarăși, nu știm dacă nu cumva acest lucru se dat, nu s-ar datora doar uh, ratei de schimb uh, avantajoase în acest moment. Trebuie să ne concentrăm pe anumite aspecte, evident. E clar că turiștii britanici uh, plătesc mai mult pentru vacanțele europene. Apoi de, rămâne de văzut cum ne vom ocupa de schimbările din sectorul aviatic și al transporturilor în general. Oricum, dacă nu se ajunge la un acord în sectorul aviației, uh, efectele vor fi absolut catastrofale. Apoi de văzut ce se va întâmpla cu drepturile consumatorilor. Foarte important ca acestea să fie apărate. Deci să fie un uh, Brexit cât mai bun pentru cetățeni până la urmă și ca regatul Nit să-și păstreze totuși uh, atractivitatea în peisajul european. Cred că trebuie subliniate, subliniată provocarea legată de mobilitate și a celor angajați în sectorul turismului. În ceea ce privește cetățenii europeni care lucrează în sectorul turistic uh, britanic, cu greu să avem cifre definitive deocamdată, însă conform estimărilor, numărul acestora a crescut cu circa 23% în perioada 2011-2016. Ori acest lucru ar putea deveni foarte problematic în cazul în care nu le putem garanta acestor persoane un status quo al condițiilor de muncă și de ședere. O altă preocupare majoră este legată de finanțare din țara Galilor, vă pot spune că uh, țara Galilor a primit uh, fonduri europene însemnate și rămâne de văzut uh, ce se va întâmpla cu schimbarea de marketing și de dezvoltarea produselor mm, și cum ne vom putea lipsi de bani europeni pe viitor. Deja bugetul pentru turism uh, este fragmentar și scade, deci preocupările sunt mari în această privință. În țara Galilor are o poziție de destinație internațională și care s-a tot îmbunătățit uh, în ultima vreme. Dar Ă, această creștere tocmai provine de pe piața internațională. Deci 10% din vizitatori ă, vin din afară, dar 20% din ă, sume provin de la aceste persoane venite din afară. Bun, um, ce avem nevoie din urma negocierilor Brexit, e clar că nu ne dorim un Brexit dur, nu vrem un astfel de Brexit. Acest Brexit trebuie să asigure un uh, turism, uh, un sector al turismului prosper pentru toată lumea și uh, călătorii trebuie să poată călători în continuare liber și să se bucure liber de toate avantajele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Morgan. Nu ne mai rămâne prea mult timp la dispoziție, însă deschid acum discuțiile și dau cuvântul colegilor care doresc să o facă. Doamna Del Monte are cuvântul. Grazie, colegi. Mulțumim. Le mulțumesc și oaspeților pentru prezentările foarte interesante pe care le-au făcut. Ișvan, deci, îți mulțumesc și pentru că ai citat uh, următoarele noastre inițiative din domeniul turismului. Eu vreau să mă rever, um, în primul rând, la turism. Nu degeaba ne numim noi Comisia pentru Transport și Turism, deoarece există o legătură strânsă între cele două elemente. Sectorul aviatic. Avem deja niște date. În 2050 se va dubla numărul de pasageri. Deci e crucial să ne gândim deja la faptul că uh, accesibilitatea și prețurile vor fi în așa fel încât uh, să favorizeze dezvoltarea turismului. Știu că deja uh, societățile se gândesc la un eventual transfer al sediilor, însă uh, un lucru care va avea un efect concret asupra turismului uh, e dat de faptul că o importantă companie low cost deja și-a anunțat creșterea tarifelor. Deci ar vrea să vă întreb dacă aveți și studii cu privire la acest lucru. Și știm de asemenea că sunt foarte importante companiile low cost, mai ales pentru accesibilitatea în zonele periferice. Să vorbim și de lucrurile mai pozitive. Londra e o destinație turistică importantă. E vorba de 20 de milioane de vizitatori anual. Ah, și o putere de cumpărare ar putea încuraja turismul către Marea Britanie. E drept că e important brandul Europa, în același timp și Marea Britanie Uh, și-ar putea spori numărul de turiști. Acum, în ceea ce privește libera circulație, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu putem să ne gândim la întoarcerea la situația din trecut, la pașapoarte, la liste, uh, mă scuzați, și cozi în aeroport. Un alt aspect legat de turism. S-a vorbit despre mm, asigurări, uh, grijile de sănătate. Uh, sunt niște criterii în funcție de care turiștii își aleg o destinație, deci ar trebui să ne gândim și la acest aspect pe lângă cele practice abordate de directiva care se ocupă de acoperirea mm, prin asigurări. Și închei. Știu că e un subiect dureros pentru mulți, uh, citat de Nextur, Gibraltarul. Știm că e un tabu, dar nu doar aici. Vorbim deci despre uh, linia de concepțion în, cadrul, în cazul Gibraltarului. În niciuna din rezoluțiile Brexitului uh, nu s-a vorbit despre Gibraltar, s-a vorbit despre Irlanda de Nord și cred că e greșit Există acum niște prevederi speciale, niște dispoziții speciale în ceea ce privește Gibraltarul. Nu cred că e acceptabil. Este și o limită pentru cel unic european, pentru drepturile pasagerilor, dar cred că în ceea ce privește drepturile lucrătorilor e o problemă. Mii de lucrători există acum, practic, acolo oameni care trebuie să călătorească zilnic, practic, în Gibraltar și care nu se vor mai bucura de un regim de protecție. Noi, ca eurodeputați, ar trebui să ne ocupăm și de aceste probleme. Deci, fără să uh, ascundem neapărat uh, aspectele uh, critice. Deci, suntem aici pentru a soluționa problemele. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Taylor. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc și vorbitorilor pentru prezentări. Am o întrebare. Poate că domnul Martenzei de la Tel îmi um, va putea răspunde cel mai bine. Foarte pe scurt, însă cu foarte mult scepticism ați vorbit despre efectele asupra sectorului aviatic și asupra acordului cer uh, deschis spuneați că, practic, o nebunie ce s a putea întâmpla acolo. Ați putea să dați detalii care credeți că va fi întorsătura la negocieri? Ce posibilități credeți că vor avea turiștii britanici și cei uh, europeni în Marea Britanie? Cum credeți că vor fi afectați ei de uh, aceste probleme care vor fi cauzate de acestui acord cu privire la cerul deschis. Da, domnul Tanzer vrea să răspund. Așteptați puțin, întâi adunăm toate <laughs> întrebările, după aceea vă dăm cuvântul. Domnul Piper este următorul. Marcus. Äh, Mulțumim foarte pe scurt. În mod clar, noi trăim în paradis aici. Dacă uh, e să văd ce se întâmplă în Regatul Unit cu turismul, cu Open Skies, încrederea, în, încrederea consumatorilor, roaming-ul, asigurările, vizele, bugetul pentru turism, drepturile consumatorilor. O oh, nebunie! Se pare că în Uniunea Europeană totul e super, totul funcționează foarte bine, avem o economie minunată și putere de muncă în cifre astronomice. Aș dori să fac referire la cele spuse de domnul Tenzer din Marea Britanie. Spuneați că ați avut o poziție neutră pe, în discuțiile legate de Brexit. De ce nu ați luptat pentru tabăra Remain? Ne-ați spus care sunt toate avantajele și ne-ați spus că ați fost neutri în toată discuția legată de Brexit. Cred că ar trebui să dați dovadă de mai multă responsabilitate în acest sens. Asta a fost pentru dumneavoastră, pentru că m-a enervat foarte tare ceea ce ne-ați spus. Două consecințe. În primul rând, rubrica bugetară turism, eu nu cred în ea. Avem granițele externe care trebuie să fie protejate, trebuie să ținem cont de migrație, trebuie să sprijinim Erasmus, avem foarte multe de făcut. O linie bugetară specială pentru turism îmi pare foarte rău. A trebuit să rămână la politica de coeziune, eu mă tem că în ceea ce privește dezbaterile viitoare și prioritățile în Uniunea Europeană nu va exista o asemenea linie bugetară separată. În al doilea rând, cei care au intervenit astăzi, vă rog, puneți presiune asupra guvernului britanic să avem un model cât mai aproape de piața internă, cât de apropiat se poate. E un lucru important și pentru Marea Britanie și pentru noi. Mulțumesc, atât. Uh, next one is Gila. Doamna Evans. Mulțumesc. Aș vrea și eu să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentele interesante, dar și deprimante. Ceea ce nu e de mirare, știm cu toții cu ce probleme ne vom confrunta dacă ieșim din uh, Uniunea Europeană m-a interesat foarte mult să aflu ce se întâmplă la Comitetul Regiunilor, acest intergrup regional care va colabora cu regiunile pentru a le ajuta să se adapteze. Mi-aș dori mai multe informații despre asta, nu neapărat astăzi, ci poate ulterior. Eu reprezint țara Galilor. Și unul din lucrurile cu care ne mândrim noi în țara Galilor e că suntem foarte ospitalieri în Scoția, se pare că nu a existat un impact asupra turismului. Oamenii nu și-au schimbat, uh, nu s-au răzgândit în ceea ce privește vizitarea Scoției. Nu știu, ceea ce este restul Marii Britanie, poate că lucrurile stau altfel. Am auzit că cu privire la Londra sau în Marea Britanie a crescut numărul de vizitatori anul trecut. Mă întreb dacă Asta are de-a face mai mult uh, cu faptul că unii se gândesc că uh, ar fi mai bine să viziteze acum Marea Britanie înainte de Brexit. Da, știm că acum, în etapa actuală, există multe puncte de întrebare, semn de întrebare în ce privește negocierile, dar poate că putem obține niște lămuriri. Domnul Cun. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și vorbitorilor. Ni s-a oferit foarte clar un ansamblu al acestei situații. Turismul, cum va arăta el pe continent și mai ales în ceea ce privește turismul de pe insula britanică. Marea Britanie, după prima exte- după prima extindere a Uniunii Europene spre Polonia, Ungaria, România, Bulgaria, țările Baltice, imediat s-a arătat disponibilă în ceea ce privește primirea de muncitori. Altele state nu au făcut-o la fel pentru că aveau probleme pe piața lor de muncă, de exemplu, uh, Germania a a, su, a suspendat această legislație timp de șapte ani după extindere. Înseamnă că foarte mulți muncitori din, un, din Regatul Unit sunt cei care lucrează foarte lucrează tocmai în, acest, în aceste sectoare al turismului. E un lucru pe care l-am auzit și cei care au plecat din Uniunea Europeană spre Regatul Unit. Așa că eu nu pot să nu mă întreb următoarele. Tocmai acest domeniu din Uniunea Europeană, cum poate fi el protejat pe viitor? Se negociază acum, în primul rând, în legătură cu drepturile cetățenilor europeni în Regatul Unit și drepturile britanicilor în Uniunea Europeană. Aceste drepturi să fie uh, păstrate, însă pe viitor se va întâmpla așa. Apoi, liberalizarea vizelor, Schengenul, domenii în care Regatul Unit nu a fost atât de mult integrat față de alte state membre însă există această disponibilitate și companiile aeriene low cost puteau să acționeze foarte ușor în Regatul Unit. Toate aceste lucruri sunt foarte importante și în regiunile cu probleme economice, acestea sunt importante, fie că vorbim de Scoția, de alte locuri. De aceea eu îmi fac mai multe probleme pentru ei față de ceea ce se va întâmpla în Londra. La ceea ce se scrie în ziarele germane, impresia mea ar fi cu totul alta. Prin fondurile structurale, structurale europene, Tocmai aceste regiuni care trăiesc din turism și care sunt mai slabe din punct de vedere economic, ele sunt astfel ajutate. Și ce se poate face pe viitor pentru ele? Poate ne amintim de UKIP și alții care au inițiat Brexitul, care au călătorit prin țară cu foarte multe cu foarte multe semne în care spuneau că peste 350 de milioane de euro ardem în fiecare an în Bruxelles. Nu, lucrurile nu stăteau așa, așa că trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla pe viitor fără aceste fonduri structurale. Suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă, merg mai departe în negocierile cu privire la un acord intermediar sau chiar un nou referendum. Însă vom vedea. Thank you so much. We don't have more MEPs. Uh. Alte înscrieri la cuvânt nu mai avem din partea deputaților, așadar dau cuvântul invitaților noștri. Cine dorește să răspundă? Tom? Pe scurt? Voi reitera faptul că a, mă rog, o parte din uh, Întrebări au fost adresate colegului meu, Marc, dar uh, este vorba despre tot atâtea mm, subiecte care ne privesc pe toți și care vor avea efect nu doar asupra Regatului Unit, ci asupra întregii Europe. Mulțumesc, da, mi-au fost adresate două întrebări, una pe aviație, să spun mai multe despre riscurile în acest sector. Eu cred că vom avea în continuare zboruri între Regatul Unit și Europa, dar trebuie să continuăm să facem parte din Agenția Spațială, din EASA. Am putea avea și acorduri bilaterale cu mai multe țări, dar E clar că nu vom crea noi vreo o agenție britanică, cum ar fi, în oglindă vis-a-vis -vis de EASA. Dar, tehnic, până nu va exista o astfel de agenție, noi n-am putea să zburăm. În ceea ce privește neutralitatea, când am făcut analiza, am încercăm să arătăm oamenilor că în ceea ce privește turismul și călătoriile, există mai multe dezavantaje decât avantaje. Dacă le spui oamenilor cum să voteze, vei uh, obține exact reacția inversă decât cea dorită de tine. Dacă le spui de fapt cât de mare va fi impactul asupra vieților, atunci poate îi vei influența. pentru organizațiile de afaceri uh, lucrurile sunt destul de clare. Însă încercăm să scoatem în evidență potențialele dezavantaje ale ieșirii Regatului Unit din UE. Mulțumesc. Ar vrea să mă refer la două întrebări specifice, cea adresată doamna de Mont în legătură cu Gibraltar. Gibraltarul nu e un subiect bu, are un beneficiat tratament special pentru că e ceva special și referitor la muncitorii despre care vorbiți. Sunt uh, 561 de lucrători, nu știu care va fi statutul transfrontalier, detașați, nu e un subiect tabu. Se negociază asta și toate informațiile acestea sunt publice. Acestea fiind spuse, în asta știu eu în legătură cu Gibraltarul în contextul Brexit. Și referitor la întrebarea doamnei Evans în legătură cu modul de funcționare al intergrupului uh, regional cu privire la Brexit de la Comitetul Regiunilor s-a înființat acum 3-4 săptămâni. S-au stabilit trei linii de lucru. Prima, schimbul de informații în legătură cu posibile consecințe ale Brexitului. A doua, la fel de importantă, se referă la identificarea celor regiuni care vor fi cel mai afectate de Brexit și să vedem împreună cu aceste regiuni cum pot fi uh, atenuate aceste efecte, efecte negative. Și în al treilea rând, cu regiunile cu care deja se cooperează, vrem să elaborăm anumite idei pentru a colabora și pe viitor. În orice caz, acest intergrup e condus de domnul de Coster din Franța, are doi vicepreședinți, unul din țările de jos și celălalt din Irlanda. Și următoarea reuniune va fi mm, nu știu cât, dar se vor întâlni de vreo 6-7 ori pe an. Thank you very much. I, I don't think... Vă mulțumesc. Da, nu cred că aș mai avea prea multe de adăugat. Când încercăm să evaluăm implicațiile noi din sectorul industrial, e clar că trebuie să încercăm să avem o imagine cât mai uh, completă, inclusiv asupra părții invizibile deocamdată și neprevăzute. Așa cum spunea cineva, uh, domeniul asigurărilor, asigurările de călătorie și asigurările pentru autovehicule, uh, reprezintă unul dintre aceste mm, subiecte foarte importante și trebuie să avem o abordare cât mai pragmatică. Nigel? Mulțumesc. Din câte știu eu, nu există studii în Manchester în privința impactului E clar că avem nevoie de mult mai multe date și de studii mult mai uh, clare în domeniu. Lipsesc uh, informațiile clare și din uh, partea guvernului, dar și din partea cercetătorilor. în ceea ce privește impactul asupra turismului în Regatul Unit, mm, iarăși cu greu ne putem exprima deocamdată. Cred că acum încă nu este un impact încă sunt primiți uh, turiștii europeni în aceeași măsură acum ca și în trecut, uh, dar, repet, ne lipsesc datele. În ceea ce privește țara Galilor și probabil și Scoția, mm, regiunile noastre se vor confrunta cu provocări foarte mari în uh, ceea ce privește atragerea turiștilor către noi. Pentru că turiștii vin în Londra, dar trebuie apoi să-i atragem și noi în regiunile noastre. Nu e vorba despre vreo noutate. Cu siguranță această tendință va continua. Trebuie ca toate chestiunile operaționale să fie lămurite, așa cum spuneau și colegii. Dar, precum spuneam, este nevoie de uh, studii și informații mai clare în privința implicațiilor. Mulțumesc, Nigel. Acum îi uh, ne-aș ruga pe noi, eurodeputații, să încheiem într-un fel sau altul aceste discuții, să avem o concluzie. Trebuie să avem un fel de follow-up. Să venim cu o propunere. Uh, Pentru că ar fi bine să ajungem la o concluzie și să o trimitem apoi în scris uh, decidenților politici. Cred că ar fi utilă vizibilitatea mm, acestor puncte de vedere. Pentru că eu aș trimite apoi și celorlaltor deputați, dar și guvernelor, guvernului britanic, și uh, altor oficiali de aici, de la Bruxelles, poate în următoarele zile sau săptămâni, pentru că chiar cred că s-au formulat aici niște uh, idei foarte importante. Vă mulțumesc tuturor. Cred că această întâlnire, audi, audierea a fost, ne-a fost utilă tuturor și cu acesta fiind zise, voi încheia întrunirea comisiei noastre. Ne vedem în 14 mai la orele 15. Cele bune tuturor!